Dezbaterea cu privire la acest subiect se încheie aici. Mâine la ora 12 va avea loc votul. Următorul punct de pe ordinea de zi este declarația vicepreședintelui Comisiei Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate cu privire la situația din Georgia. În numele doamnei vicepreședinte intervine domnul Mavroianis. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat să iau cuvântul la această dezbatere în deschidere în numele înaltei reprezentante și vicepreședinte Ashton. Acest parlament, în rezoluția sa din 17 noiembrie anul trecut, a exprimat uh, sprijinul său puternic către integritatea teritorială a Georgiei și pentru procesul de integrare economică în Uniunea Europeană, cu Uniunea Europeană. De asemenea, a susținut procesul de la Geneva și uh, a susținut în alta, pe înalta reprezentantă a Uniunii Europene în acest dosar. Aceste semnale au fost foarte importante, arătând angajamentul nostru față de Georgia și față de întreaga regiune. Membrii Parlamentului au și fost uh, la fața locului pentru a susține um, dezvoltarea drepturilor omului în Georgia. La um, reuniunea Euronest de la Baku s-a adoptat o rezoluție referitoare la uh, rolul uh, esențial al societății civile în consolidarea democrației și în consolidarea libertății de asociere, de adunare și de exprimare, inclusiv în presă și în mass media. În plus, știu că mai mulți uh, deputați au uh, adresat întrebări parlamentare referitoare la tratamentul opoziției politice, la respectarea drepturilor omului, a drepturilor de muncă și a altor chestiuni importante. Aceste subiecte sunt toate extrem de relevante acum când Uniunea Europeană observă Georgia în pregătirea alegerilor și într-un moment în care susținem uh, implementarea de reforme obținute prin consens în Georgia. Președintele Van Rompuy se află astăzi în Georgia. Vizita sa este o ocazie de a demonstra angajamentul de cel mai înalt nivel al Uniunii Europene pentru aprofundarea relațiilor noastre cu Georgia și pentru dezvoltarea pașnică a regiunii Caucazului de Sud în general. Nu vreau să anticip, să anticipez uh, mesajul președintelui Van Rompuy transmis georgienilor, însă pot să vă spun că uh, se va referi la multe subiecte importante. Facem progrese în privința acordului de asociere, în crearea unei, uh, unei zone de liber schimb cuprinzătoare și profunde. De asemenea, discutăm planul de acțiune privind liberalizarea vizelor, ne pregătim pentru mobilitate și pentru contacte sporite între cetățeni. Toate aceste vești sunt foarte bune, dar este esențial ca Georgia să facă toate eforturile ca să uh, intre deja în acest spirit de asociere. Vom oferi Georgiei tot sprijinul necesar pentru a-și îndeplini aceste obiective, ținând cont de potențialul său de a beneficia de principiul mai mult pentru mai mult, care este stipulat în politica europeană de vecinătate. În acest context, președintele Barroso, domnul comisar Füle și, în mod evident, doamna înaltă reprezentantă, vicepreședintă Ashton, i-au spus președintelui Saakashvili la reuniunile lor recente de la Bruxelles că este necesar să asigure o uh, concurență politică corectă și alegeri legitime. Alegerile parlamentare din octombrie trebuie să respecte standarde democratice internaționale. Încrederea publică în procesul electoral va fi esențială. Alegerile pluraliste necesită uh, o, o opoziție serioasă și credibilă care să participe la procesul electoral în așa fel încât să se respecte Constituția și legea. Am remarcat cu îngrijorare faptul că guvernul încearcă să împiedice participarea liderului opoziției, Ivan Ișvili, că se iau măsuri împotriva lui și că se aplică restricții unilaterale. Trebuie să insistăm ca legile să fie aplicate în mod corect și transparent și să nu lăsăm nicio umbră de îndoială că procesul uh, corect a fost respectat. Pe de altă parte, mai există și percepția că domnul Ivanișvili își folosește activele financiare foarte importante pentru uh, a câștiga teren electoral. Pentru toate aceste motive trebuie să ne asigurăm că există condiții egale pentru o concurență democratică și că voturile nu pot fi cumpărate. Ne concentrăm mai ales asupra accesului egal la uh, mass media. Uh, este clar că cele două canale principale pro-guvern au o penetrare mult mai mare decât canalele mai critice. Decizia recentă a Parlamentului de a implementa uh, reguli clare în perioada preelectorală este un, o măsură foarte pozitivă și de asemenea faptul că guvernul a dat o declarație puternică pe această temă, deși dorim să mai discutăm despre implementarea acestor reguli. În cele din urmă, domnule președinte, aș dori să subliniez că Uniunea Europeană îi are în continuare angajamentul de a soluționa conflictele, de a contribui la soluționarea conflictelor din Georgia printr-un sprijin puternic pentru integritatea teritorială a Georgiei, aducându-ne și noi contribuția la securitate și stabilitate printr-o misiune de monitorizare europeană și prin rolul nostru de lider la discuțiile de la Geneva, unde suntem și copreședinți. Conflictele din Abcazia și Oseția de Sud rămân prioritare pe agenda noastră și vom continua să facem toate eforturile necesare ca să găsim soluții. Acest angajament s-a reflectat puternic în concluziile Consiliului din 27 februarie 2012. Aștept cu mare nerăbdare să aud opiniile estimaților deputați în legătură cu acest subiect foarte important. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, reprezentantului președinției. Acum vorbitor în numele grupurilor politice, în numele PPE, Domnul Lisek, trei minute. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowny panie... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, doamnelor și domnilor, Eu am lucrat un an și jumătate la raportul Parlamentului privind acordul de asociere între Uniunea Europeană și Georgia. Am vizitat Georgia de mai multe ori am organizat zeci de uh, întâlniri cu opoziția, cu guvernul, cu avocatul poporului, cu media, cu ONG-urile. Atât cei din um, apropierea guvernului, cât și cei care susțin opoziția, atât opoziția parlamentară cât și opoziția non-parlamentară. Prin urmare, dați-mi voie să vă prezint perspectiva mea asupra situației, dar mai întâi aș vrea să vă reamintesc rezoluția noastră, dar două aliniate din rezoluția adoptată 90% din Parlament. La punctul M se spune că ar trebui să fim mulțumiți de progresul democratic din Georgia, mai ales de consolidarea instituțiilor democratice, cum este ombudsmanul, reforma sistemului judiciar și reformele economice. Trebuie să felicităm Georgia pentru rata redusă a infracționalității. Și apoi, la alt punct, vrem să cerem guvernului georgian să desfășoare un guvern constructiv cu opoziția și să susțină democratizarea, în special libertatea de exprimare. Președintele intervine. Domnule Lisec, vă rog, mai lent, vorbiți mult prea repede. Da, voi încerca să vorbesc mai rar, spune vorbitorul. Prin urmare, cred că astăzi am salutat cu toții și am folosit aceeași rezoluție, aceleași aliniate. George e lăudată nu de noi, politicieni, ci și de ONG-uri, de Transparency International. Este lăudată pentru democratizare și pentru lupta împotriva corupției. La ultimele alegeri locale, uh, evaluarea a fost una foarte pozitivă din partea tuturor observatorilor. Chiar și opoziția a concluzionat că nu a existat tensiuni, iar standardele internaționale au fost într-adevăr respectate. Revenind la discuție acum, ce s-a întâmplat de astăzi? Trebuie să vorbim din nou despre Georgia. Ei bine, cred că s-a întâmplat un lucru important și domnul ministru tocmai l-a menționat. Există o nouă entitate, un nou lider al opoziției, o persoană care are miliarde de dolari la dispoziție, un buget mult mai mare decât bugetul național al Georgiei. Însă, acești bani nu sunt folosiți bine. V-aș putea vorbi despre experiența mea din lunile anterioare, dar cred că cu toți am avut asemenea experiențe. De luni bune, Am primit informații din Georgia despre faptul că președintele Saakashvili este un monstru și despre activitățile uh, partidului uh, de la putere, precum și despre felul flagrant în care calcă, încalcă legea și așa mai departe. Eu am hotărât să închetez această uh, chestiune. se pare că o serie de uh, companii britanice și uh, de alte și germane au fost angajate de această persoană să lucreze pentru ele. Și vreau să subliniez un lucru foarte clar. Existența oligarhilor în putere nu duce, în politică nu duce niciodată la un rezultat bun. Acesta este mesajul meu pentru uh, Georgia. Președintele, domnul Rucec din partea SND. Uh, După cum spunea domnul Mavroianis, astăzi domnul Van Rompuy este în Georgia. Săptămâna trecută comisarul fle a fost în Georgia, ceea ce ne arată cât de multă importanță acordăm acestei țări și acestei regiuni. Este dorința noastră și dorința socialdemocraților ca Georgia să fie o țară de succes, în, să aibă succes în uh, reforme politice, să aibă succes în păstrarea integrității teritoriale și ca Georgia să aibă succes în negocieri în ceea ce privește acordul de asociere UE-Georgia. Și uh, este important să facem și progrese cu privire la dialogul referitor la liberalizarea, liberalizarea vizelor, în vederea eliminării acestora pentru Georgia. Sunt așadar pași pozitivi și recunoaștem reformele efectuate în ultimii ani în Georgia și în ultimele luni. După cum am spus, vom avea alegeri în octombrie parlamentare și în 2013 prezidențiale. Și simțim că există o tensiune politică în Georgia care este în continuă creștere. Aș dori să spun uh, ce le trebuie Uh, prietenilor georgieni este să se, ca situația să se calmeze, atât la putere cât și în uh, opoziție. Georgia are nevoie de alegeri democratice, Georgia are nevoie de condiții dinainte alegerilor uh, libere și uh, juste. Uh, George are nevoie ca toată lumea să aibă acces la mass media și partidele de la putere, dar și cele din opoziție. Această perioadă va fi crucială pentru uh, Georgia pentru, și acest lucru va fi crucial pentru a menține uh, echitatea uh, alegerilor, dar va fi important și pentru negocierile cu privire la acordul de asociere și la liberalizarea vizelor. Deci, în numele uh, grupului meu, uh, Urez mult succes uh, georgenilor în acest demers. Vă mulțumim, domnule Ruce, că numele al de acum, doamna Nicolai, două minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte. În numele grupului ALDE vreau să declar că noi susținem și întotdeauna am susținut uh, uh o georgie democrată o georgie prosperă o georgie care

Mulțumesc, doamnă Nicolai. Are acum cuvântul în numele verzilor uh, doamna Ulrike Lunacek. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi. Cred că dezbaterea noastră ne arată exact de ce e necesară o asemenea dezbatere. Pentru că în ultimele zile um, am fost vizitați de reprezentanți diverselor elemente ale societății georgiene, uh, puterea, opoziția, ONG-uri și așa mai departe. Și am auzit o mulțime de lucruri diferite. Cred că nu, este, nu suntem în măsură să luăm partea unora dintre ei, ci trebuie să, și nu trebuie să hotărâm ce trebuie să facă un stat democratic. Ce mă îngrijorează pe mine și ce ar trebui noi să dezbatem este să îi avertizăm pe georgieni, guvern, opoziție, cetățeni, că condițiile netransparente pentru alegeri ar dăuna sau dăunează imaginii Georgiei. Nu doar în acest Parlament, ci și în Europa și pentru Georgia ca stat uh, în sine. Și dacă îmi permiteți să citesc o declarație a unui institut de democratic, el spune că este îngrijorat de polarizarea din stat și de disputele dintre liderii politici. Cred că trebuie să spunem foarte clar faptul că un război al declarațiilor nu este util, că este necesară transparență și finanțare transparentă a campaniilor și a uh, partidelor pentru toată lumea, fie putere, fie opoziție. Mie personal nu-mi plac oligarhii în politică, dar averea pe care o ai nu trebuie să fie un criteriu pentru a fi ales sau nu, ci, după cum a spus uh, antevorbitoarea mea, uh, E vorba de voința de a îmbunătăți situația democratică, drepturile omului și așa mai departe. Uh, Uh, un uh, element important, pozitiv, a fost un amendament ca toate stațiile de televiziune, ca toate rețelele de cablu să transmită toate stațiile de televiziune în perioada dinaintea alegerilor. Da, infracționalitatea a fost redusă în Georgia, dar, de exemplu, doi activiști politici de curând uh, au fost condamnați pentru acțiuni de huliganism la 35, respectiv 45 de zile în închisoare. Într-o perioadă de preelectorală este un lucru care nu ar trebui să se întâmple și din nou solicit autorităților guvernului și opoziției să se liniștească, să asigure un proces transparent electoral și să sperăm că vom avea alegeri libere și democratice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lizec. Doriți uh, să folosiți cartonașul albastru? Nu, eu sunt acela. Ok, Ah, okay. Thank you. Uh, ja z panią poseł Nikolai byłem w Gruzji, wiem, że ma też bardzo wielką... Am fost în Georgia cu doamna Nicolai. Δεν σας είδαμε πριν, τώρα έχουμε, υπάρχει επόμενης ομιλητής. Și acum următorul orator trebuie să intervină, îmi pare rău.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 Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. De multă vreme mă întreb de ce avem astăzi o dezbatere în Parlamentul European. Pentru că eh, foarte recent am adoptat un raport foarte bun al domnului Lisek în care am lăudat eh, faptul că în Georgia se implementează standardele democratice și mă întreb ce s-a întâmplat atunci. După părerea mea, nu s-a întâmplat nimic, din potrivă Autoritățile georgiene merg în continuare pe drumul reformelor și pe implementarea standardelor democratice. S-a pus în aplicare o nouă lege a mass media, s-a reformat uh, codul electoral și Georgia este uh, foarte sus în clasamentul țărilor care luptă cu corupția. Și mă întreb de ce mai dezbatem astăzi acest lucru. Mai degrabă ar trebui să ajutăm Georgia și să sprijinim autoritățile georgiene în eforturile lor pentru a se apropia mai mult de Uniunea Europeană, pentru că asta este Georgia de care avem nevoie. Și în același timp, haideți să ne uităm cu mai multă atenție la acțiunile opoziției să ne gândim dacă este în interesul lor să aibă o țară mândră și suverană sau o țară influențată de Rusia. Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Elmar Brock pentru 3 minute. Cred că este necesar să ajutăm toate aceste țări în cadrul parteneriatului nostru estic, pentru ca regulile eh, care se bazează pe democrație, statul de drept, alegeri corecte să poată fi respectate. Trebuie să facem acest lucru în cadrul politicii noastre pentru vecinătate, dar și în colaborare cu Consiliul Europei, cu OSCE. Și de aceea salut uh, faptul că guvernul din Georgia uh, a lansat invitația să fie trimiși observatori pentru alegeri oricâți pentru a se putea convinge de faptul că alegerile sunt corecte. Um, găsesc că uh, este o bună evoluție și în ce privește uh, Uh, faptul că disidenții nu mai sunt în închisoare pentru șapte ani, cum se întâmpla înainte. Dar că mă uit că în Georgia există un număr foarte mare de posturi de televiziune și uh, pe 29 uh, iunie s-a decis ca toți să poată obține licențe. Asta este o situație poate mai bună decât în alte țări membre ale Uniunii Europene. Dar, uh, de altfel, a existat și o finanțare de către partide a uh, distribuirii uh, unor aparate de televiziune dar există și o lipsă de transparență în legătură cu uh, sumele uriașe de bani care au fost câștigate în Rusia și nu știu dacă toate angajamentele vor putea să fie respectate. Se cumpără voturi Um, și uh, opoziția și partidul de guvernământ uh, au această practică. Deci eu cred că trebuie să facem verificări inclusiv în ce privește uh, comportamentul opoziției dacă vrem să acționăm pe baze de fair play. Deci noi ar trebui să nu ne lăsăm influențați de alții în ce privește configurarea politicii noastre de vecinătate. Mulțumesc, domnule Brock. Iar acum, domnul Cristian Vigenin, pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, nu cred că asemenea dezbateri arată neîncrederea față de o țară. Cred că este o dezbatere necesară. Nimeni nu poate să nege faptul că Georgia făcea progrese în multe domenii. Era o evoluție încurajatoare parlamentarii georgiani aveau un uh, loc uh, important în adunarea comună parlamentară și de foarte multe ori am spus că testul real pentru, pentru partenerii estici sunt alegerile, că, pentru că alegerile arată cât de durabilă este democrația, arată cât de stabil este sistemul politic. Vreau să vă rog să nu exagerați, dar nici să nu subestimați evoluțiile din uh, Georgia. Cred că este pe cale de a, se, de a urma un război politic și ambele părți folosesc toate armele. Pe de o parte, partidul aflat la putere folosește resursele administrative și de partea cealaltă uh, resursele financiare. Dacă ascultați explicațiile ambelor țări, despre, ambelor părți despre situația din Georgia, aveți impresia că e vorba de două țări diferite, ceea ce este un semnal că există realmente probleme. În această situație aceasta trebuie să înceteze și procesul politic trebuie să revină la normal solicit Comisiei și Consiliului să ajute Georgia. Au mai multe mijloace la îndemână, poate le știți mai bine decât mine și folosiți-le. Dacă doriți să ajutați Georgia să aibă alegeri corecte și libere, acum este momentul și nu în ziua alegerilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Vigenin! Dau acum cuvântul domnului Bilan un minut. Mulțumesc foarte mult, președinte. Dacă ne uităm la politica Kremlinului față de Georgia, cred că angajamentul nostru de a ține Georgia pe drumul către transformare și dezvoltare economică și coexistență pașnică este extrem de importantă. Apreciem ce fac autoritățile, mai, atunci când, mai ales atunci când vorbim despre Constituție și despre legea electorală. Este foarte important să ne asigurăm că Rusia nu se amestecă prea mult. Uh, este important să ne asigurăm că nu se amestecă întrebările interne, cum ar fi finanțarea grupurilor de opoziție. Știm că politica Georgiei este îndreaptă către Europa și către NATO. În urmă cu mai multe luni am adoptat o rezoluție care a solicitat Bruxellesului să înceapă să lucreze la o, un acord de liber schimb cuprinzător și apreciem și uh, ritmul bun al negocierilor de aderare. Uh, Cred că ar trebui să ne gândim și la o nouă, viză, o nouă politică de viză pentru țările din parteneriatul estic. Ceea ce este problematic în zona respectivă este că rușii au decis să organizeze um, exerciții militare în septembrie, atunci când vor avea loc alegerile. Deci trebuie să ne implicăm la nivel diplomatic și să ne asigurăm că vom face tot posibilul ca rușii să se retragă din teritoriile ocupate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Domnul este două minute. Some... Domnule președinte, am câteva preocupări legate de Georgia. Uh, pentru că în legătură cu alegerile parlamentare, oare ele vor reuși să stabilizeze Georgia sau există și amenințări de vărsare de sânge? Pentru că există o intervenție în Georgia unui volum uriaș de bani rusești, există politicieni corupți care încearcă să să transforme politica externă a Georgiei într-una uh, pro-rusă. Eforturile Parlamentului georgian de a preveni fraudele în campania electorală uh, este într-un fel uh, influențată negativ de către o uh, propagandă a oligarhilor susținuți de Kremlin și există atacuri de tip nazist, fascistoid Ehm, împotriva celor care nu sunt considerați a fi ehm, etnici georgieni eh, sau nu sunt considerați eh, a fi ortodoxi sau, ehm, mă rog, sunt pro-minoritari. Eu cred că eh, banii rusești în Georgia creează problema și există și exerciții militare ele au fost amânate la granița Georgiei pentru perioada alegerilor, dar un alt treilea risc îl constituie declinul financiar al Rusiei și criza socială care se conturează acolo și care atrage atenția populației spre un uh, dușman extern Ehm, ce avem noi acum eh, nevoie este să dăm dovadă de curaj. Mulțumesc, domnule Landsbergis, și acum domnul Richard Howitt pentru un minut. Domnule președinte, alegerile libere înseamnă o campanie corectă fără intimidare și bineînțeles că trebuie să ne punem întrebări apropo de rapoartele referitoare la aceste uh, probleme și de accesul restrâns la mass media iar uh, televiziunea prin cablu este exclusă. Este clar că așa ceva nu se poate permite, deci trebuie să ne gândim foarte bine la ce se întâmplă la manifestările de homofobie de anul acesta. Georgia, totuși, are câteva mii de observatori din partea OSCE și care vor urmări uh, eventualele încercări, iar uh, trebuie să susținem campania societății civile și să se facă o monitorizare a preței. Toți cei implicați în alegeri știu că noi îi urmărim. Colegii mei au arătat că aceste întrebări sunt adresate cu prietenie țării și uh, populației respective. Ne gândim și la populația din teritoriile ocupate și invit președinția să exprime îngrijorarea că um, reprezentantul nostru a fost declarat persoană non grata în aceste teritorii. Vreau să notați obiecțiile noastre față de blocarea discuției despre parteneriatul estic. UNICEF spune că sunt 250.000 de copii care lucrează, care sunt, muncesc acolo și toate astea ar, fi, ar putea fi uh, in, interpretate ca un ajutor pentru partidul domnului Shakashvili. Ideea este că democrația trebuie să fie funcțională și nu dă bine dacă analizăm numai un singur partid și folosim standarde diferite pentru celălalt partid. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Văd că domnul Kirilov nu este aici, așa că o să trecem direct la procedura intervențiilor spontane și voi da cuvântul domnului Danjean. Domnule președinte, trebuie să spun că mă surprinde să văd Georgia pe de zi de astăzi. Da, există vizite ale unor uh, personalități, sigur vor avea loc alegerile în octombrie, dar uh, nu e singura țară unde se întâmplă asta. Știm de, foarte bine de ce vorbim de Georgia astăzi, pentru că uh, un oligarh a decis să, concure, să candideze în alegeri și uh, a angajat firme de lobbying la Washington și la Bruxelles, vizibil cu succes pentru că am pus Georgia pe ordinea de zi astăzi, nu pentru a vorbi despre ocupația rusă, nu pentru a vorbi despre uh, încălcarea acordului de încetare a focului semnat de Rusia sau pentru a vorbi despre manevrele militare din uh, octombrie, ci pentru a vorbi despre procesul electoral în Georgia. Ați vorbit despre mai multe rezoluții în care am vorbit de, am, ne-am pronunțat în favoarea unei opoziții puternice și credibile, a unei societăți uh, civile sănătoase. Dar nu milioanele de dolari ale unui oligarh vor, duce, vor obține aceste rezultate. Deci, haideți să nu dăm un cec în, blanc, în alb domnului Sakashvili, ci celor care încearcă să facă ceva. Mulțumesc! Επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Όγιουλαντ. Doamna Oiuland. Um, Elegerile constituie o perioadă de provocare pentru orice țară democratică și eu împărtășesc opinia multor colegi în legătură cu discutarea acestui subiect dar alegeri cu adevărat libere nu înseamnă doar să se respecte regulile și spiritul democratic și rezultatele. Este vorba și de uh, o competiție bazată pe fair play și fără incitare la ură. Noi sperăm că toate forțile din Georgia se vor abține de la stimularea uh, urii, pentru că altfel se va putea ajunge la ciocniri violente. Oricum, dacă armata rusă are exerciții militare în regiune în perioada alegerilor, constituie o problemă pentru că Georgia este o democrație tânără care necesită o susținere pentru a se integra în instituțiile europene și transatlantice. Noi trebuie să insistăm ca Georgia să și continue procesul de reformă. Noi uh, trebuie să contribuim la consolidarea democrației ca și pentru un parteneriat stabil uh, cu Uniunea Europeană. Mulțumesc doamnei Ogheland, iar uh, domnul Tanăc. Președintele Saakashvili este un supraviețuitor, a supraviețuit două mandate anterioare și uh, confruntarea cu Rusia. Președinția a, ajuns, a reușit să aducă țara mai aproape de noi prin negocieri cu Uniunea Europeană și mai aproape de NATO. A luptat împotriva corupției, a încurajat uh, economia de piață, a numit cu înțelepciune un prim-ministru și trebuie să continue cu reformele în ceea ce privește administrația, dar sper că vor fi un teren de egalitate pentru Ivanashvili din opoziție și oponentul său. Noi avem legătură cu Partidul Creștin Democrat din opoziție. Democrația este greu câștigată și în această mică țară din Caucaz trebuie să fie susținută prin intermediul parteneriatului pentru um, parteneriatului estic, ca să asigurăm în această țară frumoasă alegeri libere. Mulțumesc foarte mult, domnule Tanăc. Domnul Chela are cuvântul acum. Uh. Mulțumesc foarte mult. Alegerile din octombrie vor fi un test pentru progresul democratic al Georgiei. Și, într-un fel, vor reprezenta un test și pentru politicile europene referitoare la Georgia. Dar acum, când Georgia s-a apropiat mai mult de Uniunea Europeană, ar fi o naivitate să ne așteptăm că nu vor exista influențe externe care să încerce să readucă Georgia Uh, înapoi de pe drumul european. Există forțe populiste și naționaliste a căror prezență reprezintă un motiv de îngrijorare. Domnul Ivanășvili, liderul lor, este cel mai mare acționar la Lukoil și la Gazprom. Și cred că nu mai e nevoie să mai spun și altceva pentru a vă da seama de partea cui este. Ce ar putea face Uniunea Europeană este să insiste asupra acordului de la Moscova și să insiste ca, ca observatorii europeni să uh, aibă dreptul să monitorizeze teritoriile ocupate. Aceasta ar fi o mișcare care ar demonstra credibilitatea Uniunii Europene în această regiune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kellam. Ultimul orator, domnul Obermeier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 strategisch wichtiger Partner. Georgia este un partener strategic important pentru Uniunea Europeană în zona Caucazului și din punct de vedere religios este un partener uh, important. Eu până acum uh, Mihai Șacașvili a fost uh, un președinte controversat, au existat demonstrații împotriva lui. Sperăm ca acum alegerile să fie libere și să nu fie îngrădite drepturile cetățenești, pentru că tocmai cel de la finalul celui de-al doilea mandat uh, prezidențial, uh, se uh, pare că apar din nou probleme vis-a-vis -vis de vecinul nedorit. Noi trebuie să ne îngrijim ca această tânără democrație să respecte regulile jocurilor democratice și să nu existe um, oligarhi care să se transforme în dictatori mascați. Aceasta trebuie să fie grija noastră. Mulțumesc! Mulțumesc și domnului Obermaier. Iar acum, din partea vicepreședintei Comisiei și în alte însărcinate pentru politică externă, domnul Mavroianis. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, sincer tuturor uh, eurodeputaților care și-au uh, exprimat opiniile pe marginea acestei chestiuni importante. Vreau să fac întâi o declarație generală. Uniunea Europeană nu acceptă instrumentalizarea procesului democratic pentru a urmări alte obiective sau pentru a falsifica voința poporului. În niciun loc și de către nimeni. Uniunea Europeană consideră, crede în, în alegerile libere și corecte, în concurența corectă, în participarea corectă la alegerile viitoare, ceea ce va fi fundamental pentru legitimarea rezultatelor alegerilor. Uniunea Europeană accentuează că persecuția politică, directă sau indirectă, prin intermediul forțelor de ordine sau prin alte mijloace, nu este compatibilă cu statutul democratic. De aceea, Uniunea Europeană monitorizează și va monitoriza în continuare situația din Georgia până la alegeri ca și modul în care vor fi desfășurate alegerile. Doamna Ashton, în altul reprezentant, s-a întâlnit săptămâna trecută cu președintele Saakashvili Serviciul doamnei Ashton a discutat și cu coaliția Visul Georgian. Ambele părți au cerut sporirea implicării Uniunii Europene, mai ales pentru a asigura transparența sporită. Serviciul European de Acțiune Externă face deja foarte multe organizând împreună cu OSCE-ul mai ales în ceea ce privește monitorizarea presei și mulți dintre dumneavoastră v-ați referit la monitorizarea mass mediei. Totuși, Serviciul European de Acțiune Externă analizează de asemenea și modul în care poate susține în continuare uh, maximizarea transparenței, ceea ce ar duce la uh, monitorizarea um, sondajelor, a exit polurilor Ambasadele Uniunii Europene au deja echipe speciale conduse de delegația Uniunii Europene care acționează în teren, așa încât urmărim și ajutăm. În general, poziția noastră legată de Georgia este foarte clară. Salutăm relații puternice între UE și Georgia. Am, s-au înregistrat progrese în agenda parteneriatului estic și în acordul, negocierile privind acordul de asociere. Uh, și ne încântă faptul că acum se fac pași către liberalizarea vizelor. Sunt și alte interese strategice. Uniunea Europeană recunoaște importanța crescândă a Georgiei ca o țară de tranzit pentru energie și apreciază cooperarea pentru dezvoltarea coridorului uh, de sud uh, energetic și recunoaște eforturile Georgiei pentru menținerea păcii. S-au făcut schimbări pozitive de la Revoluția Trandafirilor, dar trebuie să menținem nivelul înalt. Asta înseamnă Refort, eforturi de reformă sporite, lărgirea democrației, în reforme în domeniul economic și social și ajutor pentru grupurile marginalizate și mai ales securitate regională ele toate reprezentând cheia către beneficiile pe care le poate oferi asocierea cu Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult reprezentantului președinției. Închidem dezbaterea. Punctul următor de pe ordinea de zi este declarația vicepreședintelui Comisiei, înaltul reprezentant uh, pentru afaceri externe și politică de securitate, privind situația din Siria. Și are din nou cuvântul domnul Mavroian.